Diamo inizio. Haideți să începem. Bine ați venit cu toții. Merci de voir, monsieur le vice-président. Benvenuti a tutti, diamo inizio. Vă urez bun venit tuturor. Începem lucrările comisiei. Mai întâi doresc să vă informez că tocmai s-a încheiat ședința coordonatorilor și coordonatorii vă vor informa în legătură cu noutățile discutate. Trecem la punctul al doilea, adoptarea ordinii de zi. Raportorul uh, pentru măsurile specifice în sectorul agriculturii în, favorul, în favoarea regiunilor ultraperiferice, uh, colegul uh, Androver nu va putea să fie prezent mâine dimineață, așa că ne cere ca punctul 7 de la ordinea de zi să fie amânat. Dar vicepreședintele Parlamentului, Iorgos Papanstakos, uh, are aceeași solicitare pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee. Deci și acest punct va fi amânat. Deci punctele 7 și 8 de pe ordinea de zi vor fi amânate la următoarea ședință a comisiei noastre, adică pe 26 și 27 noiembrie. Dacă nu aveți obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată cu aceste modificări. Doresc să vă informez că astăzi nu avem interpretare în toate limbile oficiale, lipsesc finlandeza, lituaniana și slovena. Ne cerem scuze pentru acest lucru. Ședința noastră este transmisă în direct prin web streaming. Pe 13 noiembrie, la ora 15, de la ora 15 la ora 18, Comisia pentru Mediu, ENVI, în colaborare cu Comisia IMCO și cu Comisia noastră, va avea o audiere cu comisarul desemnat de guvernul maltez pentru uh, sănătatea consumatorilor domnul Tonio, Antonio Borg. Coordonatorii vor avea posibilitatea de a pune întrebări în legătură cu teme de competența comisiei noastre. Așa cum am hotărât la ședința coordonatorilor, vom uh, adresa cinci întrebări, una din partea fiecărui grup politic. Doresc să vă informez de asemenea, conform deciziei de la ședința coordonatorilor, că am hotărât să amânăm votul în legătură cu rapoartele care se referă la reforma PAC-ului. Acest vot vor avea, va avea loc pe 23 și 24 ianuarie 2013. Problema este că trebuie traduse toate amendamentele de compromis în toate limbile oficiale. De aceea a trebuit să amânăm pe, până la data de 23-24 ianuarie acest vot. Așa că raportorii vor depine, eh, depune textul amendamentelor de compromis pentru traducere până pe 15 decembrie, oricum înainte de sărbători. Pentru a avea la dispoziție uh, textele traduse pe 23 și 24 ianuarie. Sperăm că atunci vom putea avea și votul final, dacă dezbaterea privind uh, perspectivele financiare se va încheia până atunci. Punctul 4 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 3 septembrie și 17-18 septembrie. Dacă nu aveți observații, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Și acum trecem la punctul 5. Fondul European de Ajustare la Globalizare. Raportor pentru aviz este Luis Paulo Alves, care este prezent, îl salut Așa că începem uh, ședința de astăzi cu votul privind Fondul European de Ajutare la Globalizare. Votul a fost uh, um, programat pentru astăzi pentru a permite Comisiei competente pe fond, Comisia EMPL, să-și adopte um, raportul mâine, ținând cont de recomandările noastre. Înainte de a da cuvântul domnului raportor Alves, aș dori să fac observații în legătură cu lista de vot. Avem trei tipuri de amendamente depuse. Mai întâi, avem amendamentele care au obiectivul de a exclude agricultorii din domeniul de aplicare al Fondului European de Ajustare la Globalizare. În al doilea rând, avem amendamentele care mențin aplicarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în cazul agricultorilor și deci se mențin aceste dispoziții pentru agricultori. Și în al treilea rând, avem anumite amendamente uh, care nu au legătură cu uh, dispoziții specifice pentru agricultori și deci sunt compatibile cu celelalte două tipuri de amendamente, cu ambele. Deci, primele două seturi de amendamente sunt incompatibile, așa că avem două voturi în bloc la început și rezultatul acestui vot va determina dacă cerem sau nu Comisiei EMPL să excludă agricultorii din domeniul de aplicare al acestui regulament. Cred că am prezentat corect pe scurt situația. Mai întâi doresc să dau cuvântul domnului raportor. Dar având în vedere că s-a anunțat și un amendament oral, voi da, a, voi da apoi cuvântul colegei pentru a prezenta amendamentul oral. Luis. Obrigat, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, iată, avem în fața ochilor uh, un aviz la Comisia pentru Ocupare care se referă la includerea sau neincluderea agricultorilor în Fondul European pentru Ajustare la Globalizare, FEG. Dar nu este singurul uh, subiect care este tratat aici, fiindcă din lista de vot nu reiese faptul că am avea destulă pondere pentru a influența situația. Iată de ce această situație a influențat uh, proiectul de aviz, dat fiind că faptul că comisia noastră nu poate să participe și să ocrotească interesele agricultorilor, acest document s-a bazat pe ideea că, dat fiind că nu avem un bun instrument de autorizare și dacă nu avem o, o versiune finală a instrumentului FEG pentru a ocroti interesele agricultorilor, atunci ei nu pot să fie inclusi în, acești, în acest regulament, fiindcă uh, nu putem spune că ei vor beneficia de o protecție care nu este reală. Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. Iată, de, iată ce voiam să vă spun, iată despre ce este vorba aici. Eu uh, vreau să vă spun că acest raport uh, uh sprijină această poziție, faptul că acest uh, instrument uh, nu este adaptat și trebuie să solicităm aceste fonduri pentru a fi folosite în cadrul politicii agricole comune. Bine. Allora, prost... Bine, atunci continuăm. Aveți cu toții la dispoziție cardul de vot. Atunci începem votul. Doamna Merit McGuinness cere cuvântul. Avem cu toții cardul, cu excepția mea, domnule președinte. Având în vedere că suntem luni, vă rog să mă scuzați și să-mi numărați totuși și votul meu. Se pare că nici Luis nu are cardul de vot. Bun. Deci, mai întâi votăm primul bloc de amendamente. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Trebuie să numărăm cine este pentru. A votat toată lumea? Nu funcționează. Nu funcționează consola de vot? Deci trebuie să numărăm și votul domnului vicepreședinte Sikirieschi. Având în vedere că este un vot important, vă rog să repetăm votul. S-a deschis votul privind amendamentul 12. S-a deschis votul, deci. A votat toată lumea? Și apoi, după aceea, cine nu are cardul de vot, ne semnalează votul său. S-a închis votul. Cine nu are cardul de vot? Un vot pentru, un vot împotrivă și o abținere. Împotrivă. Deci se respinge. Se respinge. Rezultatul final acestui vot, numărându-și pe colegii care nu au cardul de vot, este că acest amendament se respinge. No, no. No, no, no, no. Vot electronic, eh, Mac? Am votat prin vot electronic. Am numărat doar votul colegilor care nu și-au folosit cardul de vot. 1, 2 e 3. So, è stato 18 a 18. 18 la 18, deci se respinde, Se respinge. Sì, lei è favorabile, ma McGuinness era... Dânsa a votat împotrivă, dar doamna McGuinness a votat împotrivă și vicepreședintele de asemenea. Va funcționat consola? Nu, nu a funcționat. 19 la 19 înseamnă că se respinge. Eh? No, ok, anyway, anyway, it's rejected. Andiamo avanti. Oricum se respinge. Adesso andiamo all'emendamento numero 9. Trecem acum la amendamentul 9. Sa... Nu. Allora, dichiaro aperta la votazione all'emendamento numero... S-a deschis votul pentru amendamentul 9. Suntem siguri că nu votează prea mulți colegi din partea grupului PPE. più di Kalinowski per cui finisce 20 a 19. Rezultatul final al votului este 20 la 19. Trecem mai departe. Votăm amendamentul 9. S-a deschis votul pentru amendamentul 9. Vă rog să votați. Amendamentul 9. Doamna McGuinness dorește să ia cuvântul. Acum votez cu ajutorul cardului de vot. Bine. Doamna McGuinness are acum cardul de vot. A votat toată lumea? Amendamentul 9. S-a închis votul. 18 la 18. Cine nu are cardul de vot? Domnul Kalinovski împotrivă, domnul Capula Santos pentru, 19 la 19, domnul Sichereschi împotrivă, deci se respinge. Acum trecem la amendamentul oral. Cine îl prezintă? Domnul Niculescu. Aveți cuvântul. Domnule președinte, textul uh, amendamentului a fost uh, distribuit, așadar nu am să-l uh, citesc. Doar doresc să precizez că amândouă amendamentele orale vizează acelai lucru, respectiv eliminarea referirilor la acordurile comerciale care afectează agricultura, dar cu includerea fermierilor în rândul uh, potențialilor uh, beneficiari ai solidarității prin intermediul fondului. Acesta este și sensul amendamentului 1 și sensul amendamentului oral numărul 2. Bine, grație. Vă mulțumesc, domnule Niculescu. Întreb, se opune cineva acestor amendamente orale? Nimeni? Ba da, se opune cineva. Bine, ci sono chi si oppone, mi Deci, mai mulți colegi se opun. Îmi pare rău, domnule Niculescu, regulamentul spune că dacă unii colegi se opun aceste amendamente orale, nu le putem vota. Trecem mai departe cu votul. Votăm amendamentul 49 McGuinness. Ă, s-a deschis votul. Amendamentul 49, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 48, Luling. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum Amendamentul 10 al raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ok, votiamo il numero 54. Votăm amendamentul 54 de pe pagina următoare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 56. McInnes. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 59 Niculescu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 60. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 62, la via. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să închizi votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 63, Patrao Neveș. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 64, Silvestris, s-a deschis votul. votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Trecem la amendamentul 67, Patrao Neveș. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Am impresia. Da, se respinge. Trecem acum la amendamentul 68 McGuinness. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69, Niculescu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 71 Patrau Neveș. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Votăm acum amendamentul 22. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 72. S-a deschis votul. A votat toată lumea amendamentul 72. S-a închis votul, se respinge. Trecem la amendamentul 25. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 74. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se respinge. Votăm amendamentul 75. S-a deschis votul. A votat toată lumea? se respinge. Trecem la amendamentul 29 Luling. A votat toată lumea? Se respinge. Votăm amendamentul 3. Privind uh, considerentul 5. S-a deschis votul. Deci considerentul 5, amendamentul 3 al raportorului. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 37 Niculescu. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, cred că se adoptă. Trebuie să votăm amendamentul 39. S-a deschis votul. Amendamentul 39, Patrao Neveș. S-a închis votul? Cred că se respinge. Trecem acum la amendamentul 43, Patrao Neveș. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Votăm acum amendamentul 47. A votat toată lumea? Se respinge. Acum votăm întregul proiect de aviz astfel modificat. S-a deschis votul. Deci, votăm proiectul de aviz astfel modificat. Este un vot interesant. Votul final în legătură cu proiectul de aviz astfel modificat. A votat toată lumea, toată lumea are cartela de vot și a votat. Se respinge.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 Domnule președinte, pentru cei care au uitat acasă sau și-au pierdut uh, cartela de vot, vreau să vă spun că nu mai put... că puteți să primiți... că nu mai puteți uh, primi o cartelă de vot nouă de la biroul de sub hemiciclu, fiindcă s-a închis. Dacă aveți nevoie de o nouă cartelă, trebuie să mergeți până la uh, uh, biroul uh, din partea cealaltă a coridorului, acolo unde sunt cutiile poștale ale uh, deputaților. Ok, al all'onorevole. Mulțumesc domnului Agnew. Oricum, vot, rezultatul votului este foarte clar. Comisia noastră nu are un aviz în legătură cu IGF, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. di uno studio sulle misure Prezentarea unui studiu privind măsurile UE de încurajare și sprijin al noilor operatori. Doresc să urez bun venit domnului Jesus González Reginor, de la Universitatea Autonomă din Madrid, care ne va prezenta un studiu în legătură cu măsurile UE pentru a încuraja și sprijini noi operatori. Cine dorește să părăsească sala poate să o facă, dar vă rog să nu mai faceți zgomot. Dau cuvântul acum domnului uh, Jesus González Regidor de la Universitatea Autonomă din Madrid, este un subiect de interes deosebit în cadrul dosarului nostru privind plățile directe. Și raportorii din umbră vor examina aceste aspecte în cadrul negocierilor acestui dosar. Deci dau acum cuvântul expertului. cer scuze pentru zgomot, dar uh, rezultatul votului a fost uh, puțin confuz. Vă dau cuvântul pentru a prezenta acest raport. 15 minute. Aveți 15 minute. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. foarte mult să prezint principalele rezultate ale unui studiu finalizat de curând. Este vorba despre un studiu care se referă la măsurile necesare pentru a oferi stimulente noilor uh, operatori în domeniul uh, agricol în Uniunea Europeană. Așa cum veți vedea, este vorba despre un subiect care necesită atenție dintr-o serie de motive la care o să mă refer. Mai ales uh, în această perioadă este vorba despre reforma PAC. Aș dori să vă vorbesc uh, despre sursa problemei. O să fac o trecere în revistă și o să vă prezint unele date din acest raport. Raportul conține și multe informații statistice defalcate la nivel național Proiectul nu include anexele, dar am înțeles de la secretariat că acestea se vor regăsi în versiunea finală și toate țările vor putea să își regăsească acolo datele statistice. Avem cam 20 și ceva de pagini de date statistice. Unele date sunt extrem de folositoare pentru a evidenția problemele care ne confruntăm. În primul rând este vorba de faptul că problema numărului uh, redus de noi operatori uh, fermieri ține de contextul general. Observăm faptul că numărul uh, acestora a scăzut în ultimii ani, la fel ca și numărul fermelor, iar acest proces de reducere s-a accentuat în ultimii ani, mai ales dacă avem în vedere numărul fermierilor, agricultorilor. Dar, ca să înțelegem mai bine situația și aceste greutăți, ar trebui să ne amintim că numai 6% din agricultorii Uniunii Europene au vârste de până la 35 de ani. Așa stau lucrurile, numai 6%. 5% dacă luăm uh, în considerare UE 15 și 17% și 7% dacă ne uităm la UE 12. Reversul medaliei reprezintă faptul că îi reprezintă situația exploatațiilor agricole mari. Aici, uh, acești agricultori cu vârste uh, peste 55 de ani reprezintă 55% din numărul fermierilor din Uniunea Europeană. Deci ne dăm seama că există un deficit în ceea ce privește numărul fermierilor tineri, iar un procent mare al fermierilor au o vârstă de peste 55 de ani, ceea ce reprezintă o problemă mai gravă în UE 15, chiar dacă UE 12 nu se bucură de o situație mult mai bună. Ar trebui să vedem care este rata de înlocuire a agricultorilor. Această rată de înlocuire este o garanție a faptului că va exista cineva care să continue activitățile de exploatație agricolă. Aici uh, ajungem la un procent de 15% în uh, UE 15 și 20% din, în UE 12, uh, date din 2007, cele mai recente. Problema este gravă și bine cunoscută, dar poate nu suficient evidențiată, cum ar fi trebuit, mai ales dat fiind uh, situația actuală. Nu avem o nouă generație de agricultori. Agricultorii mai în vârstă ar trebui să-și continue activitatea după vârsta de 65 de ani. Ne întrebăm atunci care sunt cauzele acestei probleme? Care sunt factorii ce explică această lipsă de interes? În ceea ce privește activitățile agricole, factorii pot fi diversi, dar dacă analizăm factorii sociali și economici, ne dăm seama că există trei factori care descurajează noi operatori în domeniul agricol. Aceștia sunt cei trei factori pe care doresc să-i scot în evidență aici. Acești factori sunt uh, convergenți și pe picioare de egalitate nu putem spune că unul dintre aceștia ar fi mai important. Se completează, să spunem așa. În primul rând este vorba de uh, dificultatea de a, um, de a pune pe picioare o exploatație agricoltă, agricolă sustenabilă din punct de vedere economic. Viabilitatea este definită în textul dumneavoastră, dar ca să vă explic mai simplu, este vorba despre o exploatație agricolă care să aibă cel puțin 40 de unități ale dimensiunii economice. Deci viabilitate minimă garantată aici. Uh, dacă analizăm situația multor exploatații agricole din Uniunea Europeană și, dimensi- și dimensiunea lor economică, ne dăm seama că majoritatea acestora sunt departe de nivelul de viabilitate, de rentabilitate. Deci este, este, nu este deloc ușor uh, să pătrunzi în acest sistem, fiindcă nu este viabil și nu este atractiv deloc. Mai apoi există dimensiunea socială, și anume ocuparea forței de muncă. Agricultorii profesioniști ar intra în acest domeniu de activitate dacă exploatațiile ar genera o unitate anual minim și dacă ne uităm care sunt uh, datele în raport, chiar dacă în UE 15 raportul este mai mare în medie, UE 12 nu nici măcar nu se apropie de acest nivel, ceea ce înseamnă că există foarte multe, există foarte multe exploatații agricole care prin activitățile agricole nu pot garanta nici măcar o unitate, deci o, un loc de muncă anual ceea ce înseamnă că este foarte greu să se creeze suficiente locuri de muncă pentru noi operatori. Deci, acest sistem nu este atrăgător, nu este atractiv. Un alt uh, element uh, hotărător, al treilea, și toate acestea merg mână în mână, cum am spus, este vorba despre capacitatea de a obține un venit suficient în urma activităților agricole. Este vorba despre un nivel de venit suficient care uh, permite agricultorilor uh, să se întrețină. Aici uh, trebuie spus uh, că PAC-ul are un rol foarte important aici în ceea ce privește garantarea unui venit suficient, fiindcă ținem cont de asistența agricolă oferită. Bineînțeles, ați citit cu toții rapoartele de la Parlament și vă dați seama că uh, asistență reprezintă o parte din ce în ce mai mare în ecuația venitului, mai ales în uh, exploatațiile mai mici. Deci, haideți să punem lucrur, lucrurilor pe nume. Este foarte important să existe acces la asistență pentru a încuraja noi operatori în domeniul agricol. Dacă nu pot accesa aceste plăți noi agricultori, atunci uh, atunci uh, nu este deloc atractivă situația. Comisia și uh, PAC uh, au încercat să îmbunătățească situația prin diverse politici, iar rezultatele au apărut pe alocuri. Puteai să devii agricultor în trei feluri. Prin moștenire a exploatației agricole, prin preluarea exploatației de la o persoană care ieșea la pensie timpuriu, sau puteai să uh, începi de la zero, să devii agricultor, fiindcă te interesa acest domeniu, fără să existe tradiție. Politicile actuale nu sunt 100% uh, eficiente și sunt în curs de a fi schimbate. Acestea ar permite ca a doua variantă să fie mai populară. Mm, moștenirea, care ar fi varianta A, avem cele trei variante A, B, C, este garantată. Dacă moș moștenești, moștenești, moștenești și plățile. Deci măsura A există deja. Dar dacă avem măsura C, care înseamnă că primește asistență, sprijin financiar pentru a îmbunătăți uh, exploatație agricolă, deci pentru a face investiții în exploatație, dacă avem situația B, sau o combinație de B, C și D, aceste de pensionare timpurie, aceste măsuri sunt foarte importante, fiindcă astfel se oferă se stimulente pentru tineri, pentru tinerii agricultori care doresc uh, să intre în, acest, să intre în uh, domeniul agricol și să acceseze finanțare. După care aici se pun, exista și posibilitatea efectorii de investiții și asistență pentru pensionare timpurie la D. A, iar acești um, ex novo puteau să beneficieze de uh, A, B și C, care care beneficiau de asistență la nivel național, dar uh, aceste rezerve naționale nu au funcționat cum trebuie, iar drepturile nu, iar plățile nu erau garantate, iar uh, nici sumele de finanțare nu erau prea mari. Rezultatul uh, este că până acum politica PAC a fost foarte sporadică la nivelul oferirii de stimulente pentru tinerii agricultori iar uh, aplicarea nu s-a efectuat uh, cum trebuie, fiindcă nu a existat stimulente și acest lucru reiese din raport. Avem peste 3.000 uh, de agricultori tineri în ultimii câțiva ani. Măsurile de modernizare care nu fac nicio diferență în funcție de vârstă, fiindcă există foarte multe exploatații agricole mixte, au avut un rol mai coerent iar uh, aceste politici au vizat tineri agricultori și au vizat uh, planuri de modernizare pentru exploatație. Aici ajungem până la 100 de mii. Încă un uh, domeniu care nu s-a bucurat de mare succes a fost pensionarea timpurie. Am avut 19.000 de beneficiari în ultimii ani, deci rezultate destul de slabe în unele țări din UE12, o singură țară, Polonia, are, deține 80% din această cifră. Care este situația? Situația este una vulnerabilă. Este vorba despre o politică care nu stimulează intrarea noilor operatori. Am putea spune, în concluzie, că tinerii nu uh, sunt atrași în activitatea agricolă, fiindcă nu se întrunesc condițiile necesare, iar agricultorii mai vârstnici nu consideră, că, nu consideră că este profitabil să iasă la pensie, așa cum spune acest raport. E mai bine să rămână pur și simplu în activitatea agricolă, dacă asta pentru agricultorii mai vârstnici. Există o propunere pe care o cunoașteți, este vorba despre sistemul uh, pentru fermieri tineri, New Young Farmer Scheme. Domnul Capula Santos uh, a redactat un raport în acest sens pe care îl analizăm cu atenție și care reprezintă o îmbunătățire a situației actuale. Modelul este același, dar consolidat. Iar cu portocaliu vedeți măsurile consolidate la A, este vorba de accesul la plăți, foarte important uh, ca sursă de venit, Aici avem uh, o plată anuală suplimentară. Iată, sistemul a fost consolidat uh, pentru tineri și cred că există un amendament pentru a intra aici toți tinerii agricultori care doresc uh, să pătrundă în domeniu. Se discută acest lucru la ora actuală. Apoi, măsura B, care avea ca scop asistența oferită noilor operatori. Aici am introdus un nou sistem care oferă consiliere. Este vorba de sistemul de consiliere agricolă. Apoi măsura C a fost și ea consolidată, fiindcă acum există planuri de afaceri de uh, finanțare. Un element extrem de important în ceea ce privește accesarea asistenței. Măsura D aici uh, Pensionarea timpurie este lăsată deoparte și avem aici uh, sistemul uh, exploatațiilor agricole mici. Dacă există o exploatație agricolă mică în sistemul actual, dacă se poate primi o, o primă în cazul um, pensionării dar, uh, sau în cazul în care se părăsește exploatația agricolă. Dar nu este vorba neapărat numai de pensionare, se dorește reducerea costurilor de gestionare pentru foarte multe exploatații mici și mijlocii. Acest uh, aspect este evidențiat în raport. Propunerea s-ar putea să nu fie perfectă, chiar dacă și, uh, bineînțeles, uh, este loc de mai bine. În ceea ce privește plățile directe, pe baza rezervelor naționale. Și aici se înregistrează progres, dar uh, nu pe toată linia. Se suplimentează prima cu condiția existenței unui plan de afaceri, dar nu este un element hotărător. Exista deja, de altfel, cu un caracter neobligatoriu, mai puțin obligatoriu decât acum. Acum există un termen de șase luni pentru, ace, pentru aplicarea acestei măsuri și pentru a beneficia de asistență pentru investiții. Dar și acest lucru exista. Un aspect foarte important reprezintă terenul. Terenul este, ex, ex, este extrem de important în ceea ce privește plățile directe care au legătură cu suprafața terenului. Iar aici se creează se creează de obicei unele probleme. E nevoie de suficient teren agricol, bineînțeles. După aceea avem uh, sistemul pentru, pentru exploatațiile mici, care în sine nu va reprezenta neapărat un stimulant pentru noi operatori, dar nu este acesta scopul uh, schemei. Încercăm acum să evaluăm situația. Propunerea Comisiei eh, nu răspunde tuturor problemelor. Acesta este rezultatul analizei noastre. Pentru noi agricultori, haideți să luăm un caz extrem, eh, ex novo, cineva care începe de la zero. Se... Există aici amendamente care să includă și noi operatori ce vin din alte sectoare unde șomajul este foarte ridicat, persoane care poate nu doreau să devină agricultori, dar acum, în situație de criză, iau în considerare această posibilitate. Însă ar exista un blocaj al plăților pentru acești fermieri care au de la 0 ex novo. Apoi, aceste, pre, aceste prime, eh, șapte, până la 70.000 de euro, după bilanțul de sănătate, a ajuns de la 50 la 70 de mii de euro, dar lucrurile nu funcționează așa, fiindcă niciodată nu a ajuns la acest plafon. Iar media este 40 de mii, fiindcă trebuie ca țările să-și aducă contribuția financiară, astfel încât nu ajungem niciodată până uh, la suma maximă, însă nu este un element uh, defini, definitoriu în ceea ce privește încurajarea noilor operatori. 40.000 de euro nu există un stimulent suficient pentru a lua această hotărâre, fiindcă nu se știe dacă activitatea agricolă va fi viabilă și își, își dau seama tinerii agricultori că această sumă nu va acoperi costurile, mai ales dacă nu există plăți garantate modernizarea un program care a funcționat bine până acum este foarte bun, dar trebuie să fie consolidat și avem unele date de la unele țări membre care arată că aceste reduceri afectează sumele alocate în modernizări. De ce? Fiindcă dacă ne uităm la al doilea pilon, ne dăm seama că 10% a fost redus Însă nu putem lua bani de la tineri agricultori, fiindcă vom ajunge la sub 3%, astfel încât elementul cel mai puternic este cel mai afectat aici de reducerile financiare. După care avem uh, sistemul pentru exploatațiile de mici dimensiuni, care nu, de unde nu tragem mari speranțe. Ce trebuie să facem este să, e, să lărgim și să consolidăm propunerea comisiei. Trebuie în egală măsură să ne schimbăm abordarea, să devenim mai ambițioși, mai degrabă decât să încercăm să găsim alte alternative. Noi încercăm să dobândim complementaritate să construim pe bazele pe care le avem, să îmbunătățim ceea ce avem și nu să renunțăm la elementele care funcționează. Ajung acum la elementul cel mai inovator astăzi, care se referă la uh, lipsa de agricultori tineri, o problemă care nu este strict sectorială referitor la agricultură, care afectează și uh, zona rurală uh, în toate domeniile. Poate că ați mai auzit despre acest uh, lucru la Parlamentul European. Pe tema în concret o să Au mai existat comentarii pe această direcție și aș dori să spun că în prezent putem vorbi despre ceva mai mult. Perspectivele teritoriale, acestea pot stimula această lipsă de tineri agricultori. Și dacă este să privim schema, aș introduce și un al patrulea factor, pe lângă cei trei menționați. Al patrulea factor ar fi situația actuală în zonele rurale și în acele zone în care nu există noi operatori în sectorul agricol. Acest lucru este important pentru că pentru a intra în agricultură, nu este suficient să existe un acces facil, viabilitate, locuri de muncă, venituri, ci este nevoie și de un mediu rural favorabil. Trebuie să cunoști această informație pentru a te dedica agriculturii. Pentru că agricultorii pot trăi acum doar din agricultură, însă agricultorii din prezent, mulți dintre ei uh, lucrează doar uh, parțial în agricultură. Așadar, este nevoie de sprijin și pentru alte sectoare. Și acesta trebuie să fie cel de-al patrulea factor, care, în esență, se referă la dimensiunea teritorială, adăugată la ceilalți trei factori deja menționați. Așadar, ar trebui să privim măsurile care trebuie luate pentru a facilita accesul noilor operatori. Nu este vorba numai despre a atrage tinerii către agricultură, ci trebuie să existe un model care să stabilească dacă se va intra în agricultură sau nu. Pentru că în anumite zone există câțiva agricultori, dar există tot mai multe zone agricole unde există o populație scăzută. Există puțin tineri în rândul populației, de asemenea. Și acest lucru ne duce la următoarea schemă. Dacă priviți uh, canalele de uh, începere a activităților economice în zone rurale, vorbim despre două dimensiuni. De noi operatori sau poate fi un acces în calitate de uh, operator tânăr sau un alt tip de operator profesionist. Deci, fie vorbim despre agricultori profesioniști cu activitate part-time și cu altă activitate în restul timpului sau se pot combina aceste activități în orice fel. Deci dacă intru ca un operator nou în domeniul agricol, atunci trebuie să țin cont de cele patru măsuri pe care le cunoașteți. Există de asemenea și uh, propunerile din partea comisiei și uh, aprobările care sunt incluse. Dar dacă intru ca un uh, agricultor uh, part-time, sau ca un agricultor tânăr sau mai puțin tânăr, există alte măsuri posibile care trebuie luate și acestea trebuie aplicate pentru a putea începe activitatea agricolă într-o zonă agricolă. Pentru că nu este suficientă această activitate agricolă, este nevoie să existe și alte opțiuni. Și iată cele patru propuneri care nu sunt parte a propunerii comisiei, dar sunt acoperite parțial pentru că se regăsesc în alte zone. De aceea, sunt de părere că vorbim despre uh, complementaritate aici și nu despre o alternativă. Sunt patru astfel de măsuri și este foarte important să privim, de exemplu, venitul tinerilor. Acesta este un factor foarte important care trebuie subliniat. Dacă se oferă o primă pentru un tânăr, dacă acestora li se oferă o primă de începere a unei afaceri, atunci ar fi bine să se ofere și tinerilor antreprenori din zonele agricole aceste prime pentru a rămâne în zona respectivă. Dacă întrebați cât de mare să fie prima, aș spune această primă ar trebui să fie la fel de mare ca cea dată unui tânăr agricultor, pentru că altfel s-ar ajunge la discriminare. Dacă ești tânăr agricultor, primești o primă. Dacă dorești să fii un profesionist în uh, sectorul rural, nu primești nimic. Așadar, cred că ar trebui să existe o măsură care să contracoreze uh, această primă și să îi sprijine pe cei care au activități rurale de alt tip. Și de asemenea mai merită subliniată o măsură, și anume metodele lider și sprijinul de investiții oferit de acestea. Cei care cunosc lider știu că este vorba despre o poveste de succes, dar și despre un eșec în același timp. Metoda lider a fost foarte de succes, toată lumea a acceptat-o și a avut efecte uriașe care au depășit rezultatele, însă, acestea fiind spuse, nu și-a exploatat întreaga capacitate. Așadar, aș spune că cel puțin 5% pentru lider este insuficient. Iar dacă lucrurile rămân așa, ă, vor, aceste proiecte vor fi în continuare marginale. Iar în câțiva ani, lider probabil nu va mai acoperi uh, viitoarele cheltuieli, pentru că vor exista probleme de finanțare. Și de asemenea vor exista probleme în ceea ce privește uh, finanțarea pentru noi proiecte și uh, cea oferită noilor antreprenori. Deci pe această direcție s-ar putea face mai mult. Și apoi ar trebui să facem propuneri referitor la ceea ce noi numim cel de-al doilea pilon PAC. Măsura G este uh, măsura vedetă, după părerea mea. Uh, vorbim aici despre sprijinul uh, comunității și este vorba despre aplicarea metodei LIDER și apoi toate fondurile să fie investite într-un teritoriu, FEDER, uh, FSE, EGF, FEG, toate acestea vor uh, fi investite într-o zonă. Din punct de vedere conceptual, cred că acesta este o propunere puternică, dar dacă citim regulamentul și uh, vedem și care sunt referințele, veți putea observa că este foarte dificil de implementat o asemenea măsură. Este o birocratie foarte mare care împiedică implementarea unui asemenea proiect și de aceea o asemenea propunere este mai degrabă teoretică decât practică. Așadar, iată aici o disfuncționalitate. EFRE merge pe o direcție, FEDER pe o direcție, FSE pe alta, FEG pe altă uh, direcție, iar noi am avut experiențe pozitive în ceea ce privește consolidarea în anii 90. Au existat uh, zonele 5B. Am uh, integrat politicile rurale în aceste zone. Și mă întreb când vom reveni la această politică a anilor 90. Acum dorim să facem acest lucru. Însă, de această dată, lucrurile sunt ceva mai complicate decât înainte. Și a existat un obstacol uh, cu privire la modul în care au fost uh, conturate zonele. Însă există anumite măsuri care există, chiar dacă nu sunt măsuri propuse de comisie, sunt măsuri propuse de uh, statele membre. Vorbesc aici de măsurile H. Acestea sunt politicile naționale, pentru că majoritatea țărilor Uniunii Europene, în special uh, țările importante, au propria politică rurală finanțată din propriile resurse. Iar aceste politici ar trebui să uh, fie combinate cu uh, politicile europene. Așadar, ar trebui să existe un tandem între politicile de la nivel național și cele de la nivel european. Și cu aceasta ajung la rezumatul meu. noi nu dorim doar să consolidăm măsurile pe care le avem deja, pentru că acestea au fost deja de succes, însă ceea ce dorim să avem este o politică rurală europeană de calitate care să meargă mână în mână cu uh, restul politicilor, astfel încât să faciliteze accesul noilor operatori agricoli la piață ne vom confrunta cu anumite probleme. De exemplu, lipsa de uh, agricultori noi, însă de asemenea și lipsa de noi antreprenori care să desfășoare proiectele. Acesta este un fapt real. Majoritatea agricultorilor sunt agricultori uh, part-time. Și dacă acest lucru este un fapt real, atunci trebuie să constatăm că nu vorbim despre agricultori profesioniști. Sigur, Trebuie să oferim prime, însă nu putem să ne concentrăm numai asupra agricultorilor și a agriculturii, pentru că ar însemna să neglijăm realitatea faptelor, și anume că majoritatea agricultorilor în prezent uh, lucrează ca agricultori cu timp parțial. Acum, importanța terenurilor și a teritoriului. Aceasta este uh, foarte mare și nu a fost tratată suficient uh, de bine în politicile comunitare, mai ales dacă privim PAC. Sigur că există uh, teritorii, cum ar fi zonele mm, defavorizate, există diferențe între politicile regionale. De asemenea, există regiuni care prezintă anumite avantaje în termen de mediu, însă nu avem o politică care să funcționeze în ceea ce privește unitățile rurale. Nu avem niște subregiuni clare. Există o valoare statistică, dar nu putem vorbi despre o politică străină și despre o, um, niște zone de supraveghere regională, despre astfel de teritorii, astfel încât Comisia ar trebui să găsească o soluție la toate aceste chestiuni și să prezinte o nouă politică rurală care să aducă la un numitor comun toate măsurile care ar putea avea un efect pozitiv. Și astfel ajung la ultimul meu slide. Avem nevoie de o nouă politică rurală care să aducă la un cum în toate politicile PAC, uh, avem nevoie de o politică rurală care să includă și politici de coeziune, politici de coeziune pentru teritoriile rurale. Și avem nevoie de o politică rurală care să uh, meargă mână în mână cu politicile naționale. Nu vreau să vorbesc despre alte țări, însă există țări în care politicile rurale sunt mai puternice decât cele oferite de la nivel european. Aceste țări au bugete mari prevăzute pentru acest sector. Și ele trebuie să facă parte dintr-un cadru comun. În esență, aceasta este noua politică rurală europeană și noua schemă politică rurală. Așadar, Trebuie să îmbunătățim uh, situația pentru intrarea noilor operatori uh, agricoli pe piață, dar și pentru noi antreprenori. Există multe scheme, multe grafici, statistici. Vă rog să analizați acest raport și vă stau la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări pe care le aveți. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc, domnule Găldales pentru faptul că ne-ați împărtășit uh, concluziile acestui studiu interesant și acum uh, deschid uh, discuțiile. Îi voi da cuvântul domnului Bove și apoi domnului Agnew. Uh, bien entendu... Am ascultat uh, cu atenție prezentarea dumneavoastră, dar anumite elemente mi se pare că anumite elemente lipsesc. Când anumite țări astăzi în anumite țări astăzi uh, numărul real al uh, persoanelor care se instalează uh, este dublu față de numărul agricultorilor ajutați. Deci, practic, se instalează încă pe atâția agricultori față de numărul agricultorilor ajutați. Deci, practic, numărul real al persoanelor care se instalează este dublu. Deci ce putem face pentru a ajuta acest fenomen? Pentru că el arată că programul de sprijin nu este adaptat, cel puțin pentru jumătate din aceste persoane care se instalează. Apoi, Uh, pentru că ați abordat uh, problema accesului la terenuri. Este o problemă majoră. Problema este că nu există o reglementare europeană în acest sens. Trebuie să se respecte legislațiile diferitelor state membre și prețurile terenurilor, terenurilor cresc foarte mult. Pentru mine aceasta este o problemă esențială, accesul la terenuri fie că e vorba de achiziționarea de terenuri, fie că e vorba de închirierea de terenuri. Deci mă întreb, cum putem crea o politică europeană privind uh, accesul la terenuri pentru a facilita accesul și transmiterea acestora. A treia problemă este tocmai transmiterea terenurilor. Um, o piedică cu care ne confruntăm în multe regiuni, în multe state europene, este nivelul scăzut al pensiilor în agricultură. Faptul că pensionarii din agricultură au pensii foarte mici fac că aceștia lucrează mai mult dincolo de vârsta pensionării pentru uh, a avea venituri mai mari decât uh, doar pensia. Una, o altă problemă importantă este faptul că modelul agricol, fermele care trebuie transmise astăzi, reprezintă un model în care investiția este atât de mare încât uh, um, transferul spre un tânăr este foarte dificilă, pentru că suma pe care trebuie să o plătească tânărul respectiv uh, este inaccesibilă în comparație cu venitul pe care îl poate obține. Deci, trebuie să ne întrebăm, acest tip de explo- exploatații capitaliste sunt oare viabile pentru viitoarele generații? sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem pentru că vedem că multe ferme nu sunt uh, transmise practic nimănui. Iată care sunt întrebările mele. Bine, grație. Mulțumesc, José, Albert Des și apoi domnul Aniu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru informațiile oferite. Informațiile dumneavoastră îmi confirmă părerea și anume că de la Bruxelles nu putem să acționăm pentru toată Europa în mod egal. Europa este mult prea diversificată, astfel încât să stabilim programe de la Bruxelles pentru tot teritoriul. Și Germania este foarte diversificată în sine. Eu provin din Bavaria, în sudul Germaniei și de 5 ani avem uh, tot mai mulți tineri care se formează în acest sector, iar tinerii se luptă pentru fiecare metru de teren care este concesionat. Deci dacă am introduce și mai multe programe de promovare a tinerilor agricultori, atunci pre, uh, prețurile de concesionare ar crește și mai mult. Această creștere a fost de peste 100% în ultimii 5 ani. De aceea, cred că trebuie ca totul să fie redus puțin, diminuat la noi, tinerii agricultori uh, se află într-o concurență atât de mare între timp, încât nu există suficient teren la dispoziție pentru a îl folosi aceștia. Iar uh, dacă este să ne gândim la propunerea domnului Ciolo și anume să mai scoatem 7% din suprafață din producție, atunci uh, prețul va mai crește și mai mult, iar uh, tinerilor nu vom avea, nu vom mai putea să le punem la dispoziție terenuri. Așadar, trebuie să reacționăm mai țintit. Eu nu doresc să vorbesc uh, pentru cei care prezintă probleme, însă nu cred că ar trebui uh, să acționăm Uh, general, ci să vedem care sunt problemele naționale pentru a putea uh, reacționa în funcție de fiecare situație. Altfel distrugem tinerii agricultori care au investit deja și, și pe cei care uh, doresc să mai investească. Cei care doresc să mai investească vor găsi inutilă această investiție. Noi avem sub 2% șomaj, iar statistica că numai uh, 6% au sub 35 de ani nu este valabilă pentru regiunea noastră. Eu uh, cunosc tineri agricultori din uh, satul meu vecin care uh, gestionează și operează exploatații agricole în acest moment și nu au nicio problemă. Ei sunt uh, experimentați uh, și fac acest lucru. Deci aici nu există probleme sociale. De aceea Europa trebuie privită în diversitatea sa și trebuie căutate uh, soluții diverse la problemele diverse. Nu se poate ca de la Bruxelles să se ia măsuri care să fie valabile pentru toată Europa. Trebuie să se țină cont de competența națională pentru ca reglementările să fie rezonabile. Grazie Albert Agnew. Mulțumesc, Albert. Colegul Agniu și apoi Luis Capola Santos. <clears throat> Thank you. Well, uh, I'd just like to reinforce what Albert did. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să subliniez și eu ceea ce a spus deja colegul uh, Albertes. Uh, Uniunea până pe de o parte, scoate terenuri din uzul agricol și, pe de altă parte, spune că tinerii au nevoie de noi terenuri. Nu e logic acest lucru. Deși numărul agricultorilor scade, ca suprafața totală a terenurilor agricole nu scade. Ce se întâmplă, de fapt, este că se folosesc metode agricole care necesită mai puțină forță de muncă. Pur și simplu, nu e nevoie de atâtea mâini și picioare pentru a face agricultură pentru că tractoarele devin din ce în ce mai mari și așa mai departe. Un alt motiv uh, pentru care mulți agricultori din Europa uh, o duc prost este faptul că acum 40 de ani era foarte ușor să începi să produci uh, uh, lactate. Uh, era suficient să strângi 10-20 de vaci și gata. Acum piața face că nu mai este posibil așa ceva când eram eu tânăr, plăteam oameni să culeagă, să strângă cartofii manual. Acum nu se mai face așa ceva ce lipsea din prezentare când vorbeați despre accesul tinerilor la agricultură. Cea mai bună cale de a avea acces la agricultură este uh, să se căsătorească uh, cu o fermă. Uh, multe cupluri de agricultori uh, uh, au o fică și cel mai simplu pentru cineva care dorește să devină agricultor este să se mărite cu uh, fica unui agricultor. De multe ori am văzut acest lucru, de altfel, uh, întâmplându-se. Când agricultorii îmbătrânesc și uh, nu mai uh, au uh, forță suficientă pentru a uh, lucra la fermă, um, își iau un asociat care încet, încet uh, preia ferma respectivă. Așa se întâmplă în Noua Zeelandă. Acum doresc să prezint o dilemă colegilor verzi. din punctul de vedere al pieței muncii, putem să spunem că am avut o criză um, în beneficiul agricultorii. Mulți copaci au murit din cauza unor uh, boli. Acești copaci trebuie uh, replantați, dar trebuie plantați copaci care să nu se mai, îmbună, să nu se mai îmbolnăvească de ce să nu transferăm gene de la copacii care uh, nu, uh, uh, nu riscă să ia aceste uh, boli? Uh, și în plus uh, nu mâncăm copaci, așa că nu se pune aici problema alimentelor modificate genetic. Uh, cel mai bine ar fi să avem copaci rezistenți și apoi să facem efortul să-i plantăm uh, și eu aș spune că mai bine am face lucruri utile. Mulțumesc! Bine, Agniu! Bine! Are cuvântul acum Luis Capula Santos și apoi colegul Schmidt. Obrigat, Paul. Mulțumesc, Paulo. Vreau să mulțumesc domnului profesor pentru activitatea sa extrem de folositoare pentru noi în această etapă a negocierilor dat fiind că acum este momentul deciziilor concrete cu privire la propunerile pe care le avem înaintea ochilor. Există propuneri de regulament, există în propuneri de regulament, în rapoartele mele și în propunerile de amendamente o serie de propuneri pentru a stimula pătrunderea noilor operatori în domeniul agricol. Aș dori să vă spun că în cadrul negocierilor pe care le avem cu privire la pilonul întâi, am pus bazele unui compromis pentru ca acest top-up al plăților directe care era propus numai pentru tinerii agricultori să fie extins și pentru agricultorii noi. Aș vrea să vă adresez, domnule profesor, următoarea întrebare. Nu am găsit încă o definiție. Uh, se pare că vom lăsa la latitudinea statelor membre definirea noului agricultor. Poate părea ușor de definit ce înseamnă nou agricultor. Este vorba de o persoană care nu a fost agricultor înainte. Dar eh, ce înseamnă că nu a fost înainte, că a fost uh, un agricultor cu 10 ani în urmă sau nu a fost jat agricultor? Deci trebuie să... Acest concept de a stimula noi agricultori, fie că este vorba de agricultori cu vârste de peste 40 de ani sau de sub 40 de ani, eh, eu cred că Trebuie să fim foarte mulțumiți că se conturează un compromis în acest sens. Apoi, mai avem o provocare care este de a găsi un echilibru bun între o politică comunitară și politica națională, așa cum a spus colegul Des. Nu este vorba despre o politică națională, ci de flexibilitate pentru ca statele membre să poată aplica în conformitate de caracteristicile concrete acest aceste norme comunitare, fiindcă nevoile diferă de la o regiune la alta, iată de ce cadrul de dezvoltare, în cadrul de dezvoltare rurală se oferă oarecare stabil, flexibilitate statelor membre pentru a putea utiliza ce măsuri doresc. Un stat uh, membru care nu se confruntă cu problema îmbătrânirii operatorilor nu necesită nu trebuie să aloce foarte multe măsuri financiare acestei probleme, dar un stat membru care se confruntă cu această problemă, bineînțeles, o transformă într-o prioritate și îmi dau seama că aici există un consens larg în ceea ce privește un set de măsuri. Domnule profesor, dumneavoastră ați spus că sunteți de părere că propunerile sunt insuficiente în ceea ce privește uh, tinerii întreprinzători eh, din eh, alte domenii decât cel agricol, dar propunerea Comisiei și eh, se pare că Parlamentul va sprijini acest lucru, permite posibilitatea de investiții în activități în afara spectrului agricol, tocmai pentru a putea fixa ceilalți agenți economici uh, care să aibă unele legături cu agricultura și care ar putea garanta o multiactivitate și ar putea garanta venituri unor exploatări care nu reușesc să uh, să atingă nivelul de subzistență, ar fi deci necesar ca acești agricultori să aibă să, să poată desfășura o activitate neagricolă uh, pentru a putea să se susțină financiar. Vă mulțumim foarte mult pentru observațiile dumneavoastră care răspund din punct de vedere cantitativ la unele discuții care au avut loc aici și sper că Parlamentul European să ajungă la o serie de propuneri care, în cadrul negocierilor pe care le desfășurăm la ora actuală, să îmbunătățească semnificativ propunerea Comisiei pentru a putea uh, soluționa o problemă gravă care afectează multe re- regiuni din Europa și care, așa cum ne-ați arătat din cifre, reprezintă într-adevăr îmbătrânirea operatorilor agricoli. Și așa cum într-o pădure, fiindcă acum, iată, reiau uh, metafora folosită într-o pădure, unde nu mai cresc uh, copaci noi, această uh, pădure este condamnată la moarte. Deci dacă nu reîntinerăm agricultura, cu operatori, cu agricultori noi, nu are niciun viitor, iată de ce considerăm că acest element al pacului este foarte important. Vă mulțumesc. Grazie, Luis. Schmidt. Mulțumesc, uh, Luis. Au cuvântul colegii Schmidt și apoi Rubic. Very glad. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că iau cuvântul imediat după Luis, uh, care a explicat o parte din progresele făcute, deși, dar îmi cer scuze pentru faptul că uh, Uh, nu sunt îmbrăcat la fel de elegant ca de obicei, pentru că tocmai mă întorc din uh, Brazilia și Paraguay. Mm. Acestea fiind spuse. Ne-am uh, ocupat uh, de problemele agricultorilor tineri și uh, Um, cei care intră în agricultură, uh, cu toții dorim o schimbare demografică în agricultură în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, este uh, esențial să abordăm problema terenurilor, accesului la terenuri și profitabilitatea acestei activități. Mă tem că ne, ne concentrăm pe simptome și nu pe cauze cu aceste discuții. Ă, reforma agrară este o problemă în multe state membre și nu cred că ea poate să fie discutată acum la nivel european ă, și nici nu cred că ar trebui să fie așa. Aș ă, întreba faptul că ne concentrăm pe drepturile istorice la uh, terenuri nu are oare efecte perverse? Uh, Uh, având în vedere că ne concentrăm uh, tocmai pe um, aceste drepturi uh, istorice, nu împiedicăm oare oamenii să um, aibă acces la aceste terenuri? Ehm, poate că ar trebui să ajutăm și pe cei care uh, au devenit uh, proprietari de la ultimul moment de referință de punct de vedere istoric. Oare, bazându-ne pe asta, nu împiedicăm accesul tinerilor agricultori? Poate că e prea târziu să schimbăm situația. Poate ar trebui uh, să încurajăm uh, um, o concentrare pe activitate și nu pe drepturile istorice. Uh, indiferent cum negociem compromisul, pentru a merge um, în direcția cea bună, problema rămâne faptul că dorim să abordăm uh, simptomele și nu cauza. Ideea este um, dacă aveți deja accesul la terenuri, la uh, capitaluri, Uniunea Europeană o să vă ofere jumătate dintr-un tractor. Uh, Problema nu este că nu mergem în direcția cea bună. Problema este că nu atingem ținta potrivită. În ceea ce a spus domnul Agniu, îi voi răspunde între patru ochi. Rubic. Acum are cuvântul uh, domnul Rubic și apoi domnul Sikirieschi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc foarte mult invitatului nostru pentru această prezentare extrem de interesantă care ne arată care este situația în agricultură în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu antevorbitorii mei, mai ales în ceea ce privește faptul că nu se poate gestiona totul de la Bruxelles. Eu uh, reprezint Letonia și vreau să vă spun că adesea îmi dau seama că noi de la Bruxelles încercăm să reglementăm aspecte care ar fi mai bine lăsate la latitudinea țării. Ați spus în prezentarea dumneavoastră că avem trei opțiuni, trei posibilități de a intra în domeniul agricol prin moștenire, prin preluarea unei exploatații agricole după o pensionare anticipată și acest ex novo, um, operator nou Aici trebuie căutat teren și așa mai departe. În ceea ce privește preluarea unei exploatații agricole după o pensionare timpurie, în ceea ce privește înlocuirea generațiilor și și foarte bine că în Letonia exploatațiile agricole sunt date mai departe de la o generație la alta. Aceasta este tradiția, deci există întotdeauna un aspect al tradiției familiale aici. Însă, în, uh, în prezent, uh, această tradiție nu se mai manifestă atât de pregnant după mine în Letonia. Problema este de uh, natură socială, fiindcă mediul urban oferă mai multe posibilități tinerilor decât cel rural, începând de la distracție, la infrastructură și așa mai departe. Întrebarea pe care aș dori să vă adresez, uh, domnule profesor, este dacă v-ați aplecat asupra acestui aspect și anume ce procent al tinerilor uh, agricultori moștenesc exploatația agricolă de la părinților? Ce pro- despre ce procent vorbim? Sikerski, poi McGuinness. Domnul Sikerski, după aceea doamna McGuinness. w ramach polityki spójności wydzieliła się polityka miejska. Mulțumesc. Am um, asistat uh, la dezvoltarea politicilor urbane ca continuarea politicilor de coeziune. Sunteți de părere că în cadrul PAC ar trebui să existe o politică rurală că această politică de dezvoltare rurală, așa cum este cunoscută uh, ea la ora actuală uh, la pilonul 2, în ce măsură considerați dumneavoastră că este îndeplinit rolul acestei politici rurale și în ce măsură este o politică care are în vedere impactul asupra mediului înconjurător? În ce măsură este o politică de dezvoltare care stimulează și încurajează dezvoltarea exploatațiilor agricole prin sprijinirea investițiilor. Încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Este adevărat că ar trebui să facem diferența între unele acțiuni la nivelul politicilor naționale care se concentrează asupra politicilor rurale, presupunând că aspectele rurale referitoare la producția de alimente, de pildă, ar trebui să fie întemeiate pe mecanisme comune și soluții comune, iar politicile rurale ar trebui să fie uh, determinate uh, la nivel național în conformitate cu nivelul de dezvoltare al zonelor rurale. Există nevoia de a da un caracter special la nivel național uh, politicilor de dezvoltare și nu la nivel comunitar în măsura, într-o măsură atât de mare. Încă un aspect, este vorba despre um, preluarea exploatațiilor rurale. Experiența uh, de, diferă de la un stat la altul. Există în unele state uh, o, un sistem de proprietate al terenului în, în alte țări, printre care și a mea, situația este diferită. Este foarte greu să deții titlul de proprietate. Aceste forme de drept de exploatare, mai degrabă, mă scuzați, uh, nu sunt, situația nu este oficializată. Întrebarea este ce ar trebui să facem pentru a putea genera schimbări mai adânci la nivel uh, agricol și rural. Reformele pe care le discutăm la ora actuală și de care se ocupă raportorii noștri, pentru care am înaintat atât de multe amendamente, această reformă este una care se referă la viziune sau este vorba de o reformă care decurge din situația actuală? Ca nevoia situației actuale este doar o modificare a politicii agricole sau rurale. Vă mulțumesc. Doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să urez bun venit unor tineri agricultori din Irlanda care sunt în sală, în spatele sălii. Le urez bun venit și mă bucur foarte mult că audiază această dezbatere. Vreau să vă spun că uh, domnul raportor s-a referit la amendamente privind tinerii agricultori și cred că Parlamentul European trebuie să dea un mesaj de sprijin tinerilor agricultori. Sper că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Ideea de tiner, tânăr agricultor și agricultor uh, și nou agricultor, uh, aceste idei sunt diferite, dar nu intră în conflict. Avem nevoie ca prin rezerva națională și prin măsurile noastre să uh, Uh, includem ambele noțiuni. Vorbim aici despre reciclarea de bani la nivel uh, de PAC, fiindcă nu avem uh, surse de finanțare noi, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Se vorbea de reciclare de bani, sau au discutat aici idei foarte interesante, dar trebuie să ținem cont de limitările bugetare cu care suntem confruntați. Încă un aspect, dacă îmi permiteți, este vorba despre uh, diversele probleme cu care se confruntă statele membre. Domnul Des se referă la Bavaria acolo unde nu sunt probleme, de fapt. Dar trebuie să vedem care este situația. S-ar putea, la un moment dat, să analizăm situația statelor membre care își permit să ofere finanțare pentru uh, bioenergie, ceea ce duce la, la creșterea prețurilor uh, pe hectar. Dacă dorim să discutăm uh, despre competitivitate în domeniul agricol, poate ar putea să discutăm acest lucru mai pe larg uh, cu o altă ocazie. Uh, cifrele dumneavoastră pe care le aveți sunt destul de vechi. Din 2007 avem în continuare un număr redus de tineri fermieri, dar în țara mea s-a, s-a retrezit interesul la agricultură și cred că chestiunea siguranței alimentare a făcut ca sectorul a, agroalimentară să fie mai interesant pentru tineri decât în ultimii ani. Deci există o uh, renoire care nu se oglindește în statisticile pe care le-ați dat dumneavoastră. Și în ultimul rând, vreau să mă refer la ce a spus domnul Agnews. Este vorba despre ce se întâmplă dacă vrei să te căsătorești cu o femeie care deține teren. Dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Femeile sunt cele agricultoare și în unele cazuri, în familii mai mici, s-ar putea să, ca numărul femeilor care moștenesc uh, teren să fie din ce în ce mai mare și va fi foarte interesant să vedem care va fi impactul acestei situații asupra agriculturii și asupra alimentelor. Dar o ultimă remarcă. La mine în țară, um, acolo unde avem un testament, avem și o rudă, dar chiar dacă nu există un succesor direct, uh, momentul în care, momentul în care a decedat uh, posesorul exploatației agricole, se, se dă năvală pur și simplu pentru acele terenuri. Noi dorim să ne asigurăm că terenul este utilizat agricol pe perioada vieții și că cei care doresc să activeze în domeniul agricol au posibilitatea de a face acest lucru și dacă nu ai acces la plata uh, unică directă, este mult mai greu să, să pătrunzi în acest domeniu și Poate că absența cea mai prezentă aici este faptul că avem uh, uh, că ar trebui să avem uh, avem prețuri stabilite de piață pentru produsele agricole și astfel poate ne-am putea gândi și la posibilități de stimulare a pătrunderii noilor operatori. Muchas gracias. Eh, yo le quiero dar las gracias por la exposición que nos ha hecho, profesor, por... Mulțumesc, uh, domnului profesor, pentru prezentarea sa și cred că a fost foarte important să ascultăm ceea ce ne-a spus. Și eu sunt foarte îngrijorat în ceea ce privește viitorul noii generații. Ați uh, vorbit despre un răspuns integrat și de asemenea ați menționat uh, zona uh, obiectiv 5B. Noi ne-am, uh, noi am fost incluși la această mm, zonă și trebuie să spun că am primit fonduri din partea uh, FEC, din partea EFRE, FEDER, din partea FSE și a fost foarte dificil pentru experții comisiei să monitorizeze fluxurile de bani, pentru că aceasta a fost prima zonă care a fost clasificată astfel, însă lucrurile au funcționat bine. În ceea ce privește accesul la terenuri, Ascultându-i pe tinerii agricultori din Spania, una dintre problemele principale cu care se confruntă aceștia este problema referitoare la faptul că agricultorii mai în vârstă mai degrabă aceștia decât crescătorii de animale nu își părăsesc uh, exploatațiile agricole pentru că primesc în continuare bani de la Uniunea Europeană. Așadar, ar trebui să avem un sistem mai eficient care să se asigure că cei care se opresc din agricultură nu mai primesc uh, bani. Trebuie văzut cine sunt agricultorii, activi și cine ar trebui să primească ajutor am încercat să găsim o definiție cât mai clară, astfel încât agricultorii activi să nu fie excluși, însă persoanele care dețin terenuri în continuare obțin beneficii. Nu ar trebui să le mai primească, însă există cazuri în care le obțin în continuare. Ați vorbit de asemenea despre antreprenorii din zonele rurale. Și îmi amintesc de o idee a comisiei uh, care se referă la multifuncționalitate plățile directe erau suficient, nu erau suficiente, așa încât Comisia a propus această idee a multifuncționalității, care acoperea mai mult decât uh, aspectele agricole și care venea să completeze veniturile agriculturii, astfel încât ei să rămână în zonele rurale, în zonele agricole. Ideea era să se diversifice activitățile, să s-a vorbit despre agroturism și alte tipuri de activități asemănătoare. Însă dacă nu tratăm lucrurile cu precauție, dacă nu definim atent uh, aceste concepte, am putea să aducem prejudicii, pentru că, în esență, acestea au fost moștenite de la uh, ceilalți comisari și acum s-ar putea să avem probleme. Deci trebuie să fim cât se poate de atenți în definire. În ceea ce privește antreprenorii, și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că există multe persoane care lucrează în diverse sectoare și locuiesc în zonele rurale. Există state membre unde um, sectorul IT-ului este foarte bine dezvoltat și anume persoane care locuiesc în zone rurale lucrează în sectoare care nu au nimic de a face cu sectorul primar. Și de asemenea, um, s-ar putea întâmpla ca reacția să nu fie pozitivă dacă se observă că persoane um, care lucrează în domenii care nu au nimic de a face cu uh, agricultura beneficiază de anumit sprijin. Așadar, ar putea apărea alte probleme care să aibă legătură și cu temeiul juridic. Acest sprijin este destinat să acopere activitățile din sectorul primar. Așadar, ar putea apărea probleme este bine să oferi oamenilor oportunități, însă, dacă există antreprenori din alte sectoare, atunci aceștia poate că ar trebui să primească bani din alte capitole uh, ale bugetului uh, european. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję również panu profesorowi za... Kajnowski. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, profesorului pentru studiul prezentat și aș dori să mă refer la trei chestiuni uh, importante. Prima se referă la un lucru care a fost uh, menționat numai marginal de domnul profesor. Comisia sugerează să excludem 7% din uh, terenuri din uh, pentru scopuri ecologice. Sigur, producția care este exploatată acolo va fi înlocuită cu importuri din țările terțe, precum și cu importuri din zonele care în prezent sunt, uh, reprezintă suprafețe naturale, permiteți-mi să le numesc așa. Iar aceste suprafețe, zone naturale, vor fi transformate în uh, terenuri agricole pentru a produce și pentru a putea exporta către alte zone. Comisia Europeană sugerează în același timp să diminuăm producția de biocombustibil de primă generație în Uniunea Europeană. Pentru mine, acesta, acest lucru nu uh, este benefic. Al doilea lucru, exploatațiile agricole mici. Eu vin din Polonia și noi avem o fragmentare puternică în țara noastră. La început m-am gândit că acest program va fi foarte bun, mai ales pentru țările care au multe exploatații agricole mici și care se confruntă cu o fragmentare mare. În prezent analizăm consecințele pentru țara noastră, pentru agricultura de la noi și sunt convins că această schemă va face mai mult rău decât bine. Permiteți-mi să vă prezint argumentele și să prezint un exemplu, un exemplu concret. Vă puteți alătura schemei uh, pentru exploatații agricole mici dacă ai 1,5 euro. Deci asta înseamnă o uh, suprafață mică. Cam 70% din toate uh, exploatațiile agricole din Polonia uh, se găsesc în această situație. Însă, fermele respective nu se ocupă de exploatare agricolă de nicio culoare. Dacă sunt incluse în program, vor obține subvenții fără să fie implicați, implicate în uh, activități agricole. Indiferent dacă deții un hectar, 5 hectare sau 7 hectare, așa cum este situația în Polonia, nu va fi vorba despre o sumă paușală în funcție de uh, dimensiunea exploatației agricole care să te îndreptățească la primirea subvențiilor. În prezent, anumite exploatații se bucură de beneficii de 200 de euro, iar cele uh, mai mari de 1400 de euro. Acest lucru va duce la situația în care ambele exploatații agricole vor primi câte 800 de euro. Iar oamenii spun că nu este sănătoasă o asemenea schemă de plăți și că este nedreaptă va fi uh, un model contraproductiv. Sigur că vor uh, exista niște oameni scuțiți care vor, își vor diviza exploatațiile agricole în exploatații mai mici pentru a obține sprijin mai mare din partea Uniunii Europene. Cum le vom spune că nu pot să facă așa ceva? Domnilor și domnilor, în prezent, noi spunem în Polonia că există o categorie de agricultori care nu cultivă terenurile, ci subvenții nu putem să permitem uh, lucrurilor să se dezvolte pe această direcție. Și un alt lucru care este legat de ceea ce am menționat, sprijinul pentru tinerii agricultori, sprijinul pentru cei care ar trebui să înceapă o activitate agricolă ca operator noi. Noi avem uh, aceste zone de plăți unice. Așadar, uh, plățile depind de numărul de hectare pe care le deține fiecare. Noi avem un sistem uh, diferit care se bazează pe drepturi. Așadar, un tânăr agricultor, în prezent, care dorește să uh, aibă o exploatație mai mare și ea cumpără niște teren, câteva hectare, de la un vecin, nu va avea uh, beneficii directe, pentru că plățile directe pe care le va obține tânărul agricultor nu vor fi mai mari. Așadar, care este utilitatea unei agriculturi mai intense? Chiar dacă primește prima, cred că ne vom lovi în curând de un zid și nu va ieși nicio cale de ieșire din această situație. Nu vom mai avea tineri agricultori și nici operatori noi în sectorul agricol. De asemenea, producția va scădea și siguranța alimentară nu va mai fi dată. Mulțumesc, domnul Danten, în încheiere. Merci. Mulțumesc. Mulțumesc domnului profesor pentru această prezentare. Eu aș avea două întrebări și o observație. Mai întâi întrebările. În lucrările pregătitoare pe care le-ați realizat, ați făcut o analiză țară cu țară la a instrumentelor folosite și a eficacității acestora? Aceasta e prima întrebare. A doua în legătură cu ceea ce a spus uh, colegul José Bové și colegul Albert Des în legătură cu aspectele specifice regionale și cu faptul că astăzi exploatarea agricolă profesională în majoritatea statelor noastre necesită capitaluri importante și o problemă în agriculturii este tocmai foarte scăzută rentabilitatea capitalurilor și faptul că e nevoie de o investiție pe termen lung. Având în vedere această situație, care nu face decât să se amplifice pentru că instrumentele de, sunt din ce în ce mai uh, mari, ați găsit în lucrările dumneavoastră anterioare idei care, pe care le-am putea relua și noi, tocmai pentru uh, a aborda această problemă a capitalului necesar pentru instalarea în agricultură. În fine, observația mea, cred că ați spus acest lucru în introducere, dar indiferent care este situația noastră locală, nu trebuie să uităm acest lucru și anume dacă există doar 6% de agricultori sub 35 de ani în UE, există 4,5 milioane de uh, șefi de exploatații agricole care au peste 65 de ani și în uh, multe regiuni se riscă deșertificarea dacă nu avem o politică clară de instalarea tinerilor agricultori. Astăzi, instrumentele PAC-ului permit statelor membre să ofere ceva, dar puține state au creat politici specifice de instalare a tinerilor agricultori. Bine, grazie. Bine, vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru intervenții. Dau din nou cuvântul domnului profesor Jesus González pentru a răspunde, dar trebuie să vă limitați la 10 minute, pentru că după aceea interpreții ne părăsesc, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi avut nevoie de 10 minute doar pentru a rezuma întrebările, dar îmi dau seama că nu am timp pentru a face acest lucru așa că trec direct la răspunsuri. Doresc să revin asupra 3-4 aspecte. În primul rând, Tinerii nu sunt reprezentați în agricultură pentru că celelalte uh, persoanele mai în vârstă uh, rămân în agricultură. Tinerii reprezintă doar 15% din locurile de muncă, uh, sunt cifre din studiu și um, în studiu uh, vreo 30 de tabele vă prezintă cifrele țară pe țară. Acestea vor fi la dispoziția dumneavoastră când vă voi transmite raportul definitiv. Dar doresc să spun că este important să spunem uh, că există motive economice pentru care persoanele mai în vârstă sau foarte în vârstă rămân în activitate. Pentru că câștigă mai mult Uh, din prime decât ieșind la pensie, mult mai mult. Așa că de ce uh, să iasă la pensie? Nu o vor face pentru că pot să continue să beneficieze de sprijin în anumite țări ca Franța. Um, se uh, spune că um, se consideră soluția de a face aceste ajutoare incompatibile cu pensiile. Deci, nu putem să uh, frânăm deschiderea față de această posibilitate. Un alt aspect adoptat de un deputat german în legătură cu faptul că Uniunea Europeană nu poate să rezolve orice. Aș putea fi de acord cu asta dacă ar exista o politică rurală clară domnul deputat a vorbit despre faptul că pilonul 2 este minoritar. Despre ce e vorba aici? Dacă lăsăm deoparte politicile sectoriale pure, adică în domeniul agroalimentar și domeniul agro uh, domeniul agriculturii cu, în legătură cu mediul ne rămâne foarte puțin. Astăzi acest al doilea pilon reprezintă 15% din totalul pacului și deci această fracțiune foarte mică um, care reprezintă 10% din acest 15% um, ne face să spunem că nu există o politică rurală veritabilă în Uniunea Europeană. Dar, după părerea mea, este clar că Germania și alte state au politici rurale uh, naționale. Germania, Franța, regatul țărilor de jos, anumite țări din nordul Europei și Spania a încercat să facă ceva, dar nu a reușit mare lucru pentru că are legi, dar nu are buget. Aceste politici uh, rurale naționale reprezintă un, um, un element foarte important care trebuie consolidat, dar nu fiecare în colțul său, pentru că ar fi păcat să există o contradicție între măsurile naționale din diferite stat, diferitele state membre, pentru că acest lucru ar fi contrar obiectivului de coerență uh, cu măsurile comune. Câte articol are codul rural din Franța, 300 și ceva, îmi veți spune, e o politică complexă. La ultima reformă au fost modificate 125 de articole, cred. Mult mai mult decât regăsim în regulamentul privind dezvoltarea rurală. Deci, e nevoie de o coerență între statele membre. Apoi, se pune problema accesului tinerilor um, la uh, terenuri. Eu înțeleg ironia unora um, cum este cea a deputaților britanici, dar situația este similară Uh, Regatul Unit și Spania au uh, uh, un procent foarte scăzut de preluare a exploatațiilor agricole. Um, în Germania um, acest procent este mult mai mare. Deci aceasta este o problemă majoră pe termen mediu. Și obiectivul nu este să avem o viziune sectorială a problemei. Bineînțeles, cei care uh, se ocupă de economia agrară, de economia rurală, afirmă anumite lucruri, că fără agricultură nu se mai poate face nimic. Bun. Dar Um, acest lucru nu mai înseamnă mare lucru. Agricultura este un element important, bineînțeles, dar în multe regiuni celelalte activități care nu sunt neapărat complementare agriculturii, sunt pur și simplu alte activități, sunt la fel de inconturnabile dacă dorim ca agricultura să supraviețuiască. De aceea trebuie sprijinite și aceste activități. Și când mi se spune, dar de unde ați scos acest lucru? Această temere la care a făcut uh, aluzie colega din Spania. Știu că în Spania de fiecare dată sindicatele spun uh, nu ne atingeți bugetele. Se, acolo sindicatele sunt pur și simplu, sindicatele din domeniul agricol uh, sunt pur și simplu proprietare ale veniturilor din PAC. Apoi, când vorbim despre dezvoltare rurală, ni se spune asta e altceva. Nu. Dacă nu putem, negoci- eh, nu putem finanța eh, dezvoltarea rurală din PAC, trebuie să o finanțăm altfel din fonduri naționale sau din alte surse. Aici nu e vorba de o luptă pentru fonduri. Dar dacă avem un interes comun, trebuie să existe și o finanțare comună. Fondurile există, sunt dispersate, dar există. Avem federul care, într-o regiune Uh, va uh, plăti pentru pod, dar nu și drumul care duce la pod. Uh, și până la urmă um, atingem la o împrăștiere a banilor în teritoriu care nu dă rezultate concrete. De aceea, această politică de integrare o um, areologică, de aceea spunem timid, ar fi bine să revenim la aceasta, dar pentru anul 2020, dar o aveam deja în 91 Uh, sincer, acest ritm al reformelor uh, văzut din exterior este un ritm al mercului turbat. Deci eu aș spune, atenție, când vorbim despre ajutorarea exploatațiilor mici și mari, um, pentru că anumite, dacă privim anumite grafice, observăm că în anumite uh, țări, uh, media subvențiilor uh, depășește suma de 200.000 de euro. Um, în anumite țări, ca Germania sau Franța, um, aceste cifre sunt valabile, dar mi se spune e vorba de cooperative. Dar e vorba întotdeauna de cooperative? Eh, sau e vorba de o concentrare ultra rapidă a ajutoarelor eh, în mâinile a câtorva um, agricultori. Observăm o concentrare socială a ajutoarelor considerabilă și puteți vedea acest lucru pe un grafic disponibil. Eh, când spuneți vom ajuta fermierii mici și medii, ce reprezintă 500 de euro. Nu-i mare lucru. Noi dorim ca aceștia să nu abandoneze agricultura, pentru că în anumite teritorii această agricultură pe scară mică este necesară pentru economia locală, dar și pentru mediu, pentru uh, păstrarea teritoriului. Deci, iată, ne confruntăm cu o serie de elemente importante care trebuie integrate. Îmi pare rău, domnule președinte, că vorbesc mai mult, dar cred că trebuie să ne lărgim puțin orizonturile, dacă îmi permiteți această expresie, pentru a vedea dacă nu trebuie uh, să se împartă această dezvoltare rurală cu, într-o parte care se de, depinde de PAC și o altă parte care se depinde de alte politici făcându-se o poziție cu mediul urban, dar în sensul cel bun, pentru că uh, se poate considera poate că atunci când vorbim de mediul rural uh, uităm mediul urban. Să nu uităm că în politica de coeziune era o parte legată de mediul rural uh, um, mai importantă decât cea din cadrul pacului. Astăzi tot ce înseamnă mediul rural se regăsește în cadrul pacului. ului și acum ne aflăm într-o perioadă de reformă când putem face ceva. Dacă nu, va trebui să mai așteptăm încă șapte ani pentru a ne pune aceleași întrebări. Și unii dintre noi nu vor mai fi aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă, cu adevărat. Sunt subiecte pe care comisia noastră le va rediscuta. Nu avem mult timp, din păcate. Trebuie să încheiem aici această dezbatere. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Vă amintesc că mâine la ora 9 raportării și raportorii din uh, umbră să fie prezenți la Consiliul lui și raportorii din umbră. Ședința comisiei începe la 10 și un sfert. Vă mulțumesc tuturor. O seară plăcută. 10-15, si 10-15, 3. sì, no,